Președintele Republicii Estonia, președintele Ilves. Stimate colege, stimați colegi, pentru mine este o bucurie deosebită să-l salut pe colegul Thomas Ilves, care timp de mulți ani a fost membru al Parlamentului European. Domnul Ilves s-a uh, întors în locul unde timp de mulți ani a lucrat ca eurodeputat. Deci astăzi este pentru a doua oară în rândul nostru în calitatea sa de președinte al Republicii Estonia. Stimate coleg Ilves, stimate domnule președinte, este pentru noi o bucurie deosebită permite să vă salutăm în mijlocul nostru și vă dau uh, de îndată și cuvântul. Deci are cuvântul președintele Republicii Estonia. Buongiorno. Ladies and gentlemen, I'll begin by apologizing for my... Stimate doamne, stimat domni, îmi pare rău în primul rând pentru vocea mea, dar am adus ceva cu mine din Estonia. Acum uh, doi ani am plecat din acest uh, parlament pentru